la 15 încolo sesiunea de după amiază. Agenda este disponibilă pe site-ul Parlamentului, așa că nu rămâne, doamnă comisar, decât eh, să vă urez dumneavoastră, puținilor colegi care erau au rămas în sală și uh, interpreților o seară plăcută. La revedere, ședința se suspendă.